Mesdames et messieurs, nous n'allons pas tarder à commencer. Le timing est... Doamnelor și domnilor, o să începem imediat pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție. Mulțumesc foarte mult! Ne face plăcere să i uh, să-i urăm bun venit domnului Rolands, Rolandas Cristiunas, ministrul adjunct lituanian al afacerilor externe, care ne va prezenta președin, uh, prioritățile președinției lituaniene ale Consiliului în domeniul ajutorului umanitar. Aș dori să vă reamintesc că, că domnul Crișciunas trebuie să plea, plece la ora 11 pentru că trebuie să ajungă la aeroport, deci o să încercăm să nu îi răpim prea mult timp. Mulțumim pentru disponibilitate. Am dorit să avem o cooperare cât mai bună între Parlamentul European și președinția lituaniană care să uh, țină cont de cadrul legislativ și interinstituțional care a intrat în vigoare cu tratatul de la Lisabona. În domeniul ajutorului umanitar ne așteaptă foarte multe provocări, uh, provocări mari în următoarele luni. În primul rând, negocierile cu privire la uh, corpul voluntar, uh, de voluntari european pentru ajutorul umanitar, care ar trebui să fie lansat în septembrie. Vom asculta tot ce aveți de spus cu mare interes în domeniul ajutorului umanitar, prioritățile președinției dumneavoastră și aș dori să vă spun că schimbul nostru de vederi, vederi va viza doar dimensiunea ajutor uh, umanitar, uh, prioritățile președinției lituaniene. Aș dori să vă reamintesc că tot ce ține de uh, o sferă mai vastă a, discută, a dezvoltării Uh, poate fi uh, abordat cu doamna Katie Ashton, înalt reprezentant pentru politica uh, de securitate, vicepreședinte al afacerii europene, care ne va, ne-a onorat cu prezența în luna mai. Domnule ministru, aveți 20 de minute la dispoziție. Doamnă președintă, stimați europarlamentari, doamnelor și domnilor, este o onoare și o plăcere pentru mine să vă pot prezenta astăzi prioritățile președinției lituaniene în domeniul ajutorului umanitar. Dorim să conlucrăm îndeaproape cu Parlamentul European și dorim să facem tot ceea ce stă în puterile noastre pentru a uh, obțină rezultatele pe care ni le dorim. Și acum vom, uh, voi continua în engleză, dacă îmi permiteți. Doamna președinte, dragi colegi, scopul ajutorului umanitar este să pună la dispoziție asistență și să contribuie la uh, protejarea victimelor dezastrelor naturale din țări terțe. Noi suntem convinși că acțiunea noastră umanitară trebuie să se bazeze pe nevoi. Trebuie să respecte principiile internaționale legate de umanitate, neutralitate, imparțialitate și independență. Suntem mândri că astăzi Uniunea Europeană în totalitatea sa este cel mai mare donator internațional. Este un actor cheie internațional pe ace- în acest domeniu. Împreună, Comisia Europeană și statele membre reprezintă cam 45% din uh, finanțarea globală a asistenței umanitare. În ciuda crizei economice, solidaritatea Uniunii Europeană față de oameni a crescut în mod constant. Un eurobarometru recent ne-a arătat foarte clar că în anul 2011 asistența umanitară europeană a fost sprijinită de 79% din cetățenii europeni și în anul 2012 acest sprijin a crescut până la 88%. Cred că trebuie să încercăm cu toții să realizăm mai mult, să, de- să devenim mai eficienți, să ne asigurăm că uh, suntem responsabili pentru măsurile noastre atât în fața cetățenilor noștri cât și în fața uh, persoanelor pe care le ajutăm. Având în minte aceste priorități, ne-am uh, creat programul de lucru pentru cele șase luni. Înainte de a vi-l prezenta, aș dori să felicit președinția anterioară, Irlanda, pentru realizările pe care uh, le-a obținut. Munca noastră se bazează pe munca făcută deja de președinția irlandeză și vom continua uh, dosarele începute. În mod special, ne vom concentra pe trei uh, acțiuni prioritare. În primul rând, dorim să inițiem și să încheiem negocierile între Parlamentul European și Consiliu pe marginea regulamentului care guvernează stabilirea unui corp de voluntari europeni. Apoi vom uh, insista pe discuții inclusive despre eficacitatea și coerența asistenței umanitare a Uniunii Europene și în al treilea rând vom începe eforturile de a avea într-adevăr o agendă uh, referitoare la uh, rezistență. Considerăm că această temă este una prioritară în cadrul uh, ajutorului umanitar. Mă bucură să văd că există deja puncte comune destul de largi între pozițiile noastre și vă asigur că Consiliul a depus toate eforturile necesare pentru a păstra uh, avantajele Corpului de Voluntari Europeni să existe un sistem eficient din punctul de vedere a costurilor și care să se bazeze pe necesități. Și așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu Parlamentul European și în special cu dumneavoastră, doamna președinte, cu raportorii din umbră, pentru a ajunge la un acord final, ținând cont de responsabilitatea pe care o avem în fața cetățenilor noștri, a doua prioritate a președinției noastre își propune de a merge înainte cu uh, discuțiile pe marginea eficacității și coerenței acțiunilor de ajutor umanitar în Uniunea Europeană. În primul rând, eficacitatea presupune o coordonare sănătoasă și un schimb de informații între diferiții actorii din Uniunea Europeană. Ne dorim cu toții să avem un consens european în legătură cu ajutorul umanitar. În anul 2008, Comisia a adoptat un plan de acțiune pe 5 ani în care sunt prezentate măsurile practice care trebuie uh, puse în aplicare. Apoi așteptăm un raport final al procesului de valoare în uh, ianuarie anul viitor. Principalul obiectiv al acestui proces de valoare este de a avea o analiză independentă referitoare la punerea în aplicare a consensului de consensului referitor la ajutorul umanitar de la nivel uh, european și în acest context noi considerăm că trebuie să avem o discuție serioasă despre cum putem uh, eficientiza și mai mult ajutorul umanitar al Uniunii Europene. Știm foarte bine că ne confruntăm cu noi provocări internaționale, drept urmare, trebuie să discutăm mai mult pe plan internațional și pe plan european. Considerăm că trebuie să diseminăm mai mult valorile consensului european în cadrul Uniunii Europene și în, pe plan internațional. Invităm Parlamentul European ca un uh, avocat uh, al acestor valori să aibă un dialog împreună cu noi pe marginea valorilor uh, ajutorului umanitar și pentru a avea o perspectivă de viitor. Și ajung astfel la a treia prioritate legată de eficacitatea și coerența ajutorului umanitar este vorba de rezistență. Se recunoaște pe plan uh, global că uh, dezastrele umane și naturale devin tot mai dese, lucru care ne cere să avem o abordare cât mai coerentă între actorii care sprijină dezvoltarea și ajutorul uh, umanitar. În acest domeniu, Președinția noastră, după cum am spus, va porni de la bazele construite de președinția irlandeză. În mai s-au adoptat concluziile Consiliului despre noua abordare uh, necesară pentru rezistență este nevoie de un nou dialog politic pentru a ajunge la rezultate mai bune la fața locului. Aceste concluzii susțin necesitatea de a transforma în realitate planul de acțiune publicat de Comisie în iunie. Grupul de lucru de la Consiliu a discutat modalitățile concrete de a pune în aplicare acest plan și președinția lituaniană va organiza un forum care să permită un uh, schimb de opinii despre rezistență, examinând uh, acțiunile din uh, câteva țări selectate, fiind important să există o cooperare mai bună între comisie și măsurile luate de statele membre invităm Parlamentul uh, European să participe la redactarea agendei relevante în următoarele șase luni. Doamnă președinte, stimați membri, Înainte de a încheia, permiteți-mi să mă refer la crizele actuale și mă gândesc în primul rând la situația din Siria. După doi ani de război civil s-a ajuns la un dezastru umanitar, uh, umanitar la suferințe între uh, civili. Știm foarte bine că Organizația Națiunilor Unite are un buget revizuit de 1,4 miliarde de dolari uh, americani care trebuie să fie folosit pentru a ajuta 6,8 milioane de uh, persoane. Uniunea Europeană a alocat deja 678 de milioane de euro și știți foarte bine că pe data de 24 iunie și-a asumat uh, acordarea unei sume suplimentare de 400 de milioane de euro. Deci este o dovadă că încercăm să facem față necesităților uh, globale, încercând în același timp să găsim o soluție politică durabilă pentru criza din uh, Siria. Cerem tuturor părților implicate în acest conflict să respecte dreptul internațional, să respecte principiile ajutorului umanitar și în cadrul președinției noastre vom încerca să acordăm uh, situației din uh, Siria prioritatea necesară. Însă, concentrarea asupra uh, Siriei nu înseamnă că uităm ceea ce se întâmplă și în alte locuri de pe glob, unde oamenii sunt în suferință ne vom uh, ocupa de uh, crizele alimentare, de exemplu, care se manifestă în Mali, în Sahelul de Sud, în Republica Democrată din Congo, Republica Centra, uh, Centrală Africană și așa mai departe. Și nu vom uita de crizele uitate puțin din zone cum, este, cum sunt Pakistan, Myanmar și așa mai departe. În concluzie, uh, Permiteți-mi să subliniez angajamentul președinției lituaniene în sensul progresă, uh, înregistrării de progrese pe marginea agendei ajutorului umanitar și vom încerca să ne atingem toate obiectivele pe care vi le-am prezentat astăzi. Ați, cred că ați văzut că avem un program de lucru foarte ambițios pentru următoarele șase luni, însă aceste șase luni reprezintă doar un pas pe calea pe care trebuie să o parcurgem împreună. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și aștept cu nerăbdare întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Dau cuvântul eurodeputaților. Profit de ocazie pentru a-mi da chiar mie cuvântul. Mulțumesc pentru această prezentare. Mă bucur că avem o, vom avea o colaborare atât de strânsă, mai ales în ce privește negocierile cu privire la Corpul Voluntar Umanitar al Uniunii Europene. Vom începe trilogurile la începutul lunii septembrie. Știți foarte bine că comisia noastră a votat cu unanimitate de voturi raportul meu, care acordă mandat Parlamentului European pentru negociere. Cu ocazia acestor negocieri, mă voi asigura că acest instrument va rămâne umanitar, strict umanitar și că va aduce o plus uh, valoare reală. Încă nu știu care e poziția Consiliului. Puteți să ne furnizați uh, elementele cele mai importante de la Consiliu, mai ales în ce privește uh, scăderea bugetului atribuit acestui instrument. Nu o să mă refer la toate crizele umanitare, din lume. Bineînțeles, mă gândesc uh, mai ales la Siria, dar aș dori să vă spun câteva cuvinte despre Mali. Am fost în urmă cu o lună, mă voi duce și în 28 iulie acolo, cu ocazia alegerilor. Situația umanitară din nordul țării este foarte gravă, îngrijorătoare și procesul electoral uh, în curs o ascunde câtva. Deci cred că ar fi foarte important uh, să avem un schimb cu actorii de la fața locului pentru a sensibiliza statele membre cu privire la această această situație. Care este poziția dumneavoastră? O să dăm cuvântul la trei deputați odată. Domnul Donskis. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, aș dori să vorbesc în limba engleză, după aceea în lituaniană. Dragi colegi, domnule ministru, stimate domnule uh, ministru, Uh, Republicii Lituania. Aș dori să spun câteva cuvinte în limba engleză și după aceea voi încheia o scurtă intervenție în limba mea. Aș dori în primul rând să vă spun că mă bucur de faptul că uh, particip la uh, începutul președinției lituaniene care acceptă toate programele susține toate programele în domeniul ajutorului umanitar și un alt Uh, și toate celelalte pachete. În primul rând, aș dori să subliniez uh, relația care există între drepturile omului și dezvoltare. Uh, aceste aspecte sunt imposibil de separat. Am văzut ce s-a întâmplat în timpul crizei euro. s a deteriorat, deteriorat situația drepturilor omului tocmai în țările în care criza a lovit cel mai puternic. Și de aceea consider cu tărie că e o adevărată provocare pentru noi să acceptăm Uh, nu numai uh, continuarea rolului nostru ca donator, ci și angajamentul în ce privește respectarea drepturilor omului în întreaga lume. Pentru că vedem foarte clar că acolo unde situația economică se deteriorează, consecințele sunt imediate, sunt foarte clare, uh, respectiv deteriorarea situației drepturilor omului. Pe de altă parte, și sunt sigur că Lituania va fi încununată de succes, sunt sigur că fiecare țară are um, sensibilitățile proprii și și un fel de experiență formată, clădită de istorie. Lituania nu este actorul politic care uh, ar avea un cuvânt important de spus în ce privește Africa subsahariană, dar când e vorba de alte regiuni, Asia Centrală, Europa de Est, Lituania ar putea să fie uh, văzută ca un um, deținător de experiență și de aceea cred că ar fi bine să uh, lucrăm în ambele sensuri. Sensuri trebuie să nu pe permitem uh, uh, o deteriorare politică, situației politice din țări uh, în care uh, drepturile omului s-au înrăutățit uh, pentru că criza a lovit. Mă bucur să salut uh, președinția lituaniană și cred că programele de dezvoltare reprezintă domeniul în care Lituania va avea mult uh, de făcut, mult de învățat în uh, scopul tuturor al țării noastre și al Uniunii Europene. Și acum aș dori să continui cu câteva cuvinte în limba mea. Aš esu labai laimingas galėdamas pasveikinti savo šalį. Mă bucur să văd că țara din care provin eu are acum președinția Uniunii Europene și sunt uh, convins că în domeniul cooperării pentru dezvoltare este important să nu separăm um, aspectul legat de respectarea drepturilor omului de uh, cooperarea pentru dezvoltare. Cred că și președinția lituaniană va contribui astfel încât pe viitor să acoperim această lacună care, din păcate, există în continuare. Cred că avem uh, premise foarte bune pentru viitor și cunoaștem situația foarte bine. Cunoaștem uh, care sunt uh, statele în care există un vacuum uh, politic și vom încerca să facem tot ceea ce putem să depășim acest lucru. Domnul Lasă. Doamna președinte, aș dori și eu să vă salut, domnule ministru. Vom fi în Lituania câteva, câteva zile pentru adunarea latinoamericană. Știu că țara dumneavoastră este foarte interesată de, uh, acest, uh, de această adunare. Vă interesează foarte mult pentru că dore, doriți să cunoașteți mai bine acest continent. E un bun început. Aș dori să mă refer la 4-5 elemente pe care le-ați menționat și care mi se par foarte importante pentru președinția dumneavoastră. În primul rând, acest corp european. Ne-ați spus că e vorba de o prioritate pentru președinția dumneavoastră Într-adevăr, cred că e un element uh, foarte important pentru toți și cred că ar fi uh, foarte bine să ne asigurăm că situația evoluează și că vom uh, putea atinge, ajunge la o concluzie. Ați vorbit și de așa numita reziliență. E foarte important ca această președinție să facă progrese în domeniul rezilienței. E o chestiune foarte importantă. Cred că e esențial să depunem eforturi și în acest sens. În ce privește atingerea obiectivelor mileniului Există două elemente care cred eu ar trebui să fie menționate în acest context. Ar fi bine să vedem ce poate face președinția uh, Uh, până în 2015, nu trebuie să ne culcăm pe lauri, trebuie să continuăm uh, lupta pentru a atinge obiectivele mileniului până în 2015, pentru a putea raporta în acest an atingerea unor, unor rezultate uh, atinse. Dar aș dori să știu care sunt uh, prioritățile din punctul uh, dumneavoastră de vedere pentru anul după 2015. Știm că dorim să eradicăm sărăcia și știu că președinția dumneavoastră se va întâlni uh, la, cu omologii noștri la New York în luna septembrie. Sigur că nu putem neglija nici faptul că trebuie să uh, facem progrese în domeniul uh, instrumentului de cooperare pentru dezvoltare și știu că președinția dumneavoastră dorește să joace un rol uh, cheie. Trebuie să ținem cont și de ce se ține cont de ce propune Parlamentul, pentru că Parlamentul reprezintă în mod democratic cetățenii europeni și cred că este foarte important să încercăm să luptăm împreună uh, pentru a vedea care este poziția cetățenilor. Și aș dori să mai revin la un element important. Aș dori ca președinția dumneavoastră să fie aproape de societatea civilă și de ONG-uri. E ceva foarte important. În timpul acestei președinții, cred că ar trebui să ajungem să, să reușim ca în cadrul societății civile Uh, să dezvoltăm un sentiment de apropiere. Uh, cred că uh, ar trebui ca președinția dumneavoastră să fie aproape de cetățeni dacă dorim să atingem obiectivele mileniului, aceste obiective atât de importante pentru noi și care ar trebui să aibă ca și consecințe eradicarea sărăciei. Mă bucur încă o dată de prezența dumneavoastră și vă așteptăm întotdeauna. Mulțumesc că poate puteți să dați câteva răspunsuri la întrebări. Următorul era pe listă. În calitate de coordonator al grupului celui mai mare, aș dori să mi se dea cuvântul. Am așteptat uh, răbdător. În primul rând, aș dori să mulțumesc și eu uh, domnului ministru pentru prezentare. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu reducerea Uh, riscului reducerilor. 65% a uh, fost, uh, a, din populație a fost afectată de catastrofe naturale din 1992. Am văzut ce s-a întâmplat în Haiti. 1,3 milioane de persoane au murit. Documentul acesta pe care l-am în mână reprezintă un raport cu privire la reducerea riscurilor legate de dezastre. E publicat de către oficiul ONU de resort. Uh, avem aici un obiectiv de uh, atingere, de, de obiectiv al mileniului. Pe lista dumneavoastră de priorități uh, s-a dovedit că pentru fiecare euro cheltuit în domeniul dezvoltării au fost generați patru euro uh, suplimentari. Uh, China, China a uh, cheltuit trei miliarde de euro și a, cheltuit, a um, câștigat 12 miliarde de euro. Deci trebuie să fim mai proactivi. E avem uh, acest uh, uh, document care reprezintă un subiect foarte important, o prioritate. Apoi aș dori să mă refer la chestiunea egalității de gen. E foarte importantă pentru Parlamentul nostru. Până la 200 de milioane de femei uh, mor în lume datorită avorturilor și uh, legate de faptul că așteaptă uh, o fetiță și nu un băiat. Uh, intenționați să faceți din aceasta o prioritate? Și apoi în ce privește coordonarea uh, donatorilor, între donatori. Eu sunt raportor pentru acest uh, subiect. Comisia a estimat că până la 6 miliarde anuale ar putea fi uh, economisiți dacă ar exista o mai bună coordonare între statele membre în Uniunea Europeană în felul în care ne folosim resursele. Sigur că ar fi foarte greu să recuperăm toți acești 6 miliarde de euro, dar avem un uh, raport al Comisiei din această săptămână în care se uh, arată cum putem să obținem 800 de milioane de euro rapid. În vremurile acestea de restriște, de ce nu facem nimic? Ce putem face pentru ca uh, uh, pe agenda președinției să figureze acest subiect pentru a arăta faptul că Parlamentul European uh, e preocupat de acest subiect al coordonării donatorilor. Vă dați seama cât, cât bani am putea obține 18 uh, miliarde. Am putea chiar să ne uh, dublăm bugetul. Nu putem recupera toți acești bani, dar vă dați seama câte vieți am putea să uh, salvăm cu acești bani. Ne puteți confirma că veți uh, încerca să puneți acest subiect al coordonării între donatori uh, pe agenda în timpul președinției dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you for all. Uh, that was very... Mulțumesc tuturor pentru întrebările foarte interesante și relevante. Voi răspunde mai întâi doamnei președinte. Bineînțeles, corpul voluntar umanitar este o prioritate a noastră. Această inițiativă este, bineînțeles, legată de finanțare. După cum uh, am spus în prezentarea mea, Ehm, abia aștept să discutăm cu Parlamentul despre această inițiativă în eh, trialog și sper că vom duce la bun sfârșit acest trialog. În Consiliu, unii ehm, încearcă să reducă propunerea inițială a Comisiei, eh, bugetul pentru eh, finanțarea acestei inițiative ehm, nu va fi ușor, dar știți foarte bine, așa cum au spus deja unii dintre dumneavoastră, că trecem prin momente de austeritate, de criză și din această cauză trebuie să fim foarte precauți în legătură cu modul în care cheltuim fiecare euro. Și um, ceea ce privește bugetul pentru dezvoltare, ne bucurăm de faptul că există încă intenția ca acesta să crească cu 2,8% față de perioada uh, de finanțare actuală. Deci uh, este o realizare, cred. Mm, dacă analizăm uh, cifrele la buget, nu este un secret pentru nimeni faptul că acordul politic la care s-a ajuns între Parlament, Consiliu și uh, Uh, comisie uh, se prevede un buget uh, inferior cu 30 de miliarde față de perspectiva um, bugetară actuală. Deci este clar că trebuie să se reducă anumite bugete. Nu putem să facem același lucru cu mai puțin bani. Dar eu mă bucur că bugetul pentru dezvoltare crește încă um, puțin. Și în cadrul acestui buget pentru dezvoltare, trebuie să facem anumite reduceri uh, pe aici, pe colo, uh, chiar dacă nevoile par să crească. Există într-adevăr o propunere de a reduce bugetul pentru corpul voluntar umanitar uh, la și șapte de milioane uh, este o scădere importantă la de sumele inițiale cu 30 sau aproape 40% din suma prevăzută inițial. Dar această inițiativă încă trebuie adoptată. Suntem încă la început. De aceea eu, eu cred că este o propunere echilibrată. În Consiliu considerăm că Uh, e important să păstrăm bugetul uh, general total pentru dezvoltare, chiar dacă el scade puțin uh, în cazul Corpului Voluntar Umanitar. Iată care este poziția Consiliului. În legătură cu Mali, știm um, că urmează alegeri, așteptăm cu toții rezultatul lor, dar sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește ă, situația în, în general, știu că nu putem să uităm ce se întâmplă acolo. Noi am dat dovadă de consecvență în ă, atitudinea noastră Uniunea Europeană a, a fost în linia întâi, a contribuit cu sume a, substanțiale încă de la începutul crizei din Mali. Avem uh, sume pentru a ajuta Mali în 2013 și vor fi cu siguranță și în 2014. Deci nu uităm de Mali, nu considerăm că am rezolvat situația și nu îi vom uita a, uh, pe cei uh, care trec prin momente dificile. Acum, pentru a răspunde colegului meu, uh, domnul Donskis, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Este clar că drepturile omului sunt o condiție sine qua non pentru orice acțiune noastră, pentru că ajutorul umanitar, prin natura sa, uh, este definit de drepturile omului. Ajutăm oamenii să-și păstreze dreptul la viață, Uh, la a se alimenta corect și de a trăi în mod demn. Deci aceste lucruri nu pot fi separate. Și când vorbim despre o mai bună coordonare între dezvoltare și asistența umanitară, uh, nu trebuie să uităm că drepturile omului sunt o precondiție pentru dezvoltare. Uh, ajutorul umanitar este un ajutor de urgență, este un răspuns Um, la acest strigăt de ajutor. Dar când facem legătura între ajutorul umanitar și eforturile noastre de dezvoltare, nu trebuie să uităm că drepturile omului trebuie să fie o precondiție în continuare este clar că dacă se respectă drepturile omului, um, ajutorul pentru dezvoltare este mult mai eficace pentru a ajuta uh, țara respectivă să se dezvolte. Deci, domnule Dunschis, vă sprijin uh, în ceea ce ați spus. Sunt absolut de acord că cele două aspecte nu pot fi separate. Și pentru a insista puțin, pentru că um, Ați, există anumite observații în legătură cu modul în care Lituania poate să ajute Africa subsahariană. Nu este o legătură care ne vine direct și natural în minte. Um, uh, nu trebuie să vizăm doar uh, vecinii noștri din Est, chiar dacă istoric avem legături mai multe cu vecinii din Est. Dar avem și o experiență în legătură cu modul în care uh, se pot face schimbări majore, cum se face această tranziție de la o țară cu o economie planificată, cu o economie blocată, Uh, am, am reușit să ieșim din această situație de criză. Este o experiență care uh, este recentă și care poate fi utilă pentru multe țări din Africa. Nu putem vorbi fără um, dezvoltare sau rezistență, fără a vorbi despre capacitatea de a transforma țara, de a face reforme, de a schimba situația. Apoi, voi uh, continua prin a răspunde domnului Cortes Lastra. Ați menționat mai multe aspecte importante, toate sunt uh, foarte importante pentru președinția lituaniană. Nu trebuie să uităm, bineînțeles, că anul 2015 nu este departe. Dar Mm, pe de-o parte, până în 2015 mai avem puțin timp pe date, până în 2015, dar și pe de altă parte nu trebuie să uităm că Ehm, trebuie deja să ne gândim care va fi strategia noastră pentru după, după 2015. Sunt de acord că ambele ehm, aspecte sunt foarte importante și discuția privind perioada după 2015 trebuie să include ambele aspecte în mod echilibrat, ce mai putem face până atunci, ce a funcționat, ce nu a funcționat și ce dorim să se întâmple după 2015. Bineînțeles, prioritatea noastră pe agenda pentru dezvoltare va fi să ne pregătim pentru summitul de la New York acolo, nu doar Uniunea Europeană, ci toată lumea uh, va, va, va înțelege și va putea analiza situația actuală și după aceea vom putea lua măsuri destul de rapid Ehm, să vedem dacă va fi nevoie de coordonare. Uniunea Europeană va fi complet implicată cu siguranță. Ați vorbit eh, despre rezistență. Într-adevăr, eh, nu trebuie să uităm această atitudine care atunci când lipsesc eh, finanțele Ehm, această rezistență și o mai bună coordonare este o parte a soluției. Ehm, vedem că dacă investim puțin ehm, în eforturile pentru rezistență, putem apoi să economisim mult în ajutorul eh, umanitar ulterior. Deci, noi ne vom investi trup și suflet eh, în această prioritate. În legătură cu instrumentul de, dezvoltare, de cooperare pentru dezvoltare, știu că dezbaterea este uh, dificilă, este bazată pe, pe principii, este o dezbatere de principii um, și Consiliul și Parlamentul au poziții foarte bine determinate, dar în aceste discuții interinstituționale nu trebuie să uităm Uniunea Europeană în general, faptul că cu toții Uh, facem eforturi, muncim în uh, pentru a face să avanseze interesul uh, și obiectivele Uniunii Europene în general. Eu încerc să fiu optimist, pentru că dacă nu aș fi așa, cred că acesta nu ar fi un mesaj pozitiv pe care Uniunea Europeană îl, îl transmite partenerilor. Dacă noi nu suntem capabili să ne punem de acord în legătură cu um, cadrul juridic uh, nu suntem capabili să creăm instrumente pentru 1 ianuarie. De aceea eu sunt totuși optimist că vom ajunge la un acord. În legătură cu importanța ONG-urilor, sunt absolut de acord. Societatea civilă implicarea societății civile este foarte importantă uh, pentru ceea ce a spus domnul Donski uh, legătura cu drepturile omului și de aceea e nevoie de o actitudine proactivă și noi trebuie să încurajăm societatea civilă, implicarea ei. Uh, ONG-urile sunt principalul instrument prin care noi acționăm în ajutorul umanitar. De aceea sunt foarte importante. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Mitchell în legătură cu reducerea riscului de dezastre. Um, această um, prioritate face parte din um, eforturile noastre pentru a îmbunătăți rezistența. Aceasta este o prioritate pentru noi în general și prevederea dezastrelor face parte din aceasta. În ceea ce privește discriminarea de gen, um, nimeni nu are un monopol asupra um, acestei uh, priorități, dar în orice caz este clar că aspectele de gen sunt foarte importante. În statele um, uh, baltice abordăm deseori acest aspect și, bineînțeles, uh, aceasta va rămâne o prioritate a noastră. Domnul Mitchell. Uh, eu uh, vorbeam și v-am întrebat uh, despre uciderea persoanelor pentru că sunt femei. După cum v-am spus, o prioritate a noastră este uh, să dezbatem orice, să dezbatem orice subiecte în grupurile de lucru și doamna președinte a Cohava va nota preocuparea dumneavoastră. După cum am spus, aspectele legate de gen sunt importante pentru noi, de aceea nu văd de ce uh, crimele din motive de gen nu pot fi discutate în mod specific. În ceea ce privește coordonarea, care poate să ne permite să facem economii de miliarde. <laughs> Am spus încă de la început că prioritatea noastră este coordonarea. Este um, ca Uniunea Europeană uh, să fie unită și să acționeze în mod coordonat. Și sper că astfel vom putea face economii de miliarde. Și noi... Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Noizer și apoi domnului Fisas. Ja, vielen, vielen Dank, Frau... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnule ministru, doresc să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi la Comisia DV pentru a ne răspunde la întrebări. Am câteva remarci legate de discursul dumneavoastră. Mă bucură faptul că aveți o abordare pragmatică și că pentru dumneavoastră o prioritate îl reprezintă acest serviciu al uh, voluntarilor europeni și uh, ne-am asumat această, această idee să creăm un asemenea serviciu, să sperăm că el va putea fi, uh, putea fi inițiat începând din anul 2014. Cred că Corpul de Voluntari Europeni reprezintă o șansă mare pentru a prezenta uh, Uniunea Europeană în exteriorul lumii și este o mare șansă pentru tinerii care doresc să se implice în acest domeniu. Aș dori să vă rog să nu uitați de numeroasele organizații non-guvernamentale care deja sunt uh, active în acest domeniu, trebuie să le implicăm și pe acestea, trebuie să profităm de experiențele lor, tocmai pentru a extinde cât mai mult serviciul voluntarilor. Apoi, al doilea punct se referă la obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Trebuie să luăm o decizie despre ce trebuie să facem dincolo de anul 2015. Cred că ar fi o idee foarte bună dacă am insista mai mult pe principiile durabilității care să fie incluse în obiectivele de dezvoltare a mileniului. Ieri am discutat într-un alt context despre accesul la energie în foarte multe țări din Africa subsahariană. Eu consider că accesul la energie reprezintă o premisă esențială pentru a ne putea atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Ar fi bine dacă și energiile regenerabile s-ar regăsi între viitoarele obiective de dezvoltare ale mileniului. Al treilea punct se referă la mentalitatea donatorilor ne-am uh, am promis că 0,7% din uh, produsul intern brut va fi folosit pentru asistența pentru dezvoltare. Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene sunt însă foarte departe de, această, de acest procent și Germania, țara din care provin eu, de exemplu, a reușit să ajungă doar, doar la jumătatea acestui procent și cred că dumneavoastră trebuie să insistați mai mult ca toate statele membre ale Uniunii Europene să își respecte promisiunea pe care au făcut-o. Și o ultimă remarcă, puțin uh, pedagogică, Dumneavoastră v-ați uh, referit la, în discursul dumneavoastră la statele din lumea treia. Cred că este un concept la care trebuie să renunțăm pentru că Trebuie să ne întrebăm ce este, ce înseamnă lumea a treia, ce înseamnă lumea a doua, lume, prima lume. Cred că trăim cu toții în aceeași lume și trebuie să avem parteneriate pentru dezvoltare cu toate statele de pe glob. Mulțumesc, care cuvântul domnul Fisas. Vă mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, aș dori să vă felicit, domnule ministru, pentru că ați preluat pentru prima dată președinția Uniunii Europene. Peste câteva zile voi participa la Vilnius la întâlnirea Eurolat, adunarea parlamentară a Uniunii Europene cu statele din America, America Latină, ocazie cu care vom discuta uh, modalitățile de cooperare cu aceste state. Poate nu v-am urmărit suficient de atent discursul, însă nu cred că v-ați referit pe larg la relația cu America Latină. Cred că nu ar trebui să uităm de importanța cooperării cu America Latină. Și aș dori să știu care sunt opiniile dumneavoastră, domnule ministru, vis-a-vis -vis de acest subiect. Pentru că acest subiect cred că uh, merită o prioritate mai mare pe agenda dumneavoastră. Am discutat astăzi despre uh, um, zona subsahariană, dar nu cred că trebuie să uităm și de alte aspecte importante. În plus, aș dori să discutăm puțin despre cooperarea cu China, de prezența Chinei pe continentul african, dar și pe continentul uh, din, pe, în America Latină. Uh, și știm că se fac uh, investiții majore în toate aceste state și dumneavoastră sunt convins că știți foarte bine că Europa este principalul donator când vine vorba de uh, investiții de dezvoltare peste tot pe glob și, din păcate, mi se pare că ratăm unele oportunități legate de investiții. Pierdem teren în fața Chinei. China nu respectă drepturile omului în momentul în care încheie unele contracte de investiții. Deci aș dori să știu care este poziția președinției uh, lituaniene vis-a-vis -vis de acest punct. Domnul Lasra pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am dorit să spun care este poziția grupului nostru politic când vine vorba de drepturile uh, sexuale și a sănătății reproductive. Uh, Poziția noastră este uh, puțin diferită decât, grupul, decât poziția grupului politic PP. Aceste drepturi sunt uh, drepturi uh, fundamentale. Domnul Mitchell, doamna președinte, per, dacă îmi permiteți, nu m-am referit la aceste uh, drepturi. Este un șoc politic care se poartă deja de foarte mult uh, timp pentru a obține câteva uh, avantaje politice. Eu m-am referit la gender side, faptul că uh, se ajunge la avortul uh, în principal al fetelor. Deci, mă întreb când vom discuta despre această problemă, pentru că este o problemă pe care o, discut, o discutăm aici la Parlamentul European, însă nu a ajuns pe agenda Consiliului. Euh, domnul ministru trebuie să plece la ora 11, deci nu mai avem atât de mult timp. Știu că sunt probleme diferite, dar am dorit ca domnul ministru să știe care este poziția grupului nostru politic vis-a-vis -vis de uh, aceste drepturi, care sunt drepturi fundamentale. Okay. Uh, starting from... Voi începe cu întrebările domnului Neuser În legătură cu uh, Serviciul de Voluntare European, aceasta este într-adevăr important și sunt de acord cu dumneavoastră. Nu știu dacă mă exprim uh, corect. Este vorba de uh, perspectiva europeană pe plan uh, global și sunt convins că prin uh, regulamentul uh, adoptat vom merge înainte cu acest proiect și vom ține seama și de siguranța voluntarilor europeni. Apoi, rolul ONG-urilor, ONG expertiza lor în uh, punerea la dispoziție ajutorului umanitar, este evident că trebuie să profităm de această expertiză. În legătură cu uh, obiectivele de dezvoltare a milenului și durabilitatea. Într-adevăr, durabilitatea trebuie să devină o parte esențială a acestor obiective, însă nu trebuie să ne prefacem doar că facem anumite lucruri, nu putem să revenim în trecut și nu putem uh, să ne gândim că facem multe lucruri pentru a ajuta oamenii astăzi, uitând care le sunt uh, perspectivele de viitor. aceasta este esența durabilității. Să ne asigurăm că nu doar prezentul este prezent, ci și viitorul. În legătură apoi cu mentalitatea, doresc să vă mulțumesc pentru că v-ați uh, referit la acest aspect Ați uh, menționat și dumneavoastră că nici Lituania nu, a, nu și-a respectat promisiunea făcută și eu am participat la discuțiile în urma cărora am stabilit acest obiectiv în urmă cu câțiva ani. Și aș dori să spun că în cazul nostru, uh, un stat care a aderat la Uniunea Europeană în 2004, obiectivul stabilit nu fusese de 0,7% din PIB, ci 0,3% din PIB. Există însă două uh, fațete ale acestei uh, probleme. Uh, încă nu am ajuns într-adevăr nici la acest procent de 0,3% din PIB pentru politicile de dezvoltare, dar există și o altă, o altă fațetă a discuției uh, care chiar și în această perioadă de criză au reușit să, să păstreze uh, sumele acordate uh, asisten- asistenței pentru dezvoltare. Deci, vă pot asigura că nu am redus uh, cu nimic uh, sumele care au mers pentru asistența pentru dezvoltare, chiar și în această perioadă în care am recurs la austeritate bugetară. Deci nu am redus cu nimic Uh, sumele din acest domeniu. Și cred că acum doar 6 uh, din 28 de state membre ale Uniunii Europene reușesc să atingă acest obiectiv de 0,7% din uh, PIB. Restul încă mai au teren de recuperat. Apoi, după cum am spus, în această perioadă de criză am aderat și noi la Agenția Internațională privind ajutorul umanitar, care contribuie și ea la, în acest domeniu. Apoi, menționarea statelor uh, din uh, lumea a treia, nu știu să fiu sincer cum s-a întâmplat acest lucru, pentru că când, am când am spus, uh, când m-am referit la țări terțe, third în engleză, m-am referit la statele din exteriorul Uniunii Europene. Oricum, nu a fost o intenție a mea când m-am referit la țări terțe. M-am referit la țări terțe și nu la țări din lumea treia. Acum, dacă pot trece la întrebarea domnului Fisas, desigur, voi, uh, voi participa și la întâlnirea Eurolat. Nu știu dacă mă voi întâlni cu dumneavoastră la Vilnius, dar uh, abia aștept dacă acest lucru se va întâmpla și vă asigur că nu am uitat statele din uh, America Latina, nu m-am referit în mod specific la acestea, însă este clar că există un număr de state uh, pe care nu le vom uita, nu doresc să mă refer la toate, însă vă asigur că urmăm o metodologie precisă. De exemplu, ne vom uh, gândi la Columbia. Columbia se află pe lista statelor care nu trebuie uitate. Nu m-am referit la acest punct pentru că ar fi fost imposibil să menționez toate punctele relevante, însă faptul că nu le-am uh, menționat nu înseamnă că am pierdut din vedere regiunea respectivă. Vom discuta despre această zonă, de exemplu, în cadrul instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Apoi, în legătură cu China, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că nu vine ușor să răspund la această, la această întrebare, pentru că doamna Ashton este cea responsabilă pe fond, deci întrebarea respectivă ar trebui adresată mai degrabă dumnei pentru a primi un răspuns pertinent și sper că îi veți uh, adresa această întrebare. Eu pot să vă spun care este părerea, părerea statului nostru. Nu pot uh, să vă dau acum uh, poziția Consiliului. Nu a răspuns uh, cu privire la Sahara, referitor la Sahara. Aveți un răspuns cu privire la Sahara? Uh, aș vrea să fiu sincer cu dumneavoastră, am ratat această parte din întrebarea dumneavoastră. Uh, nu ar fi corect să vă răspund la o întrebare pe care ne am înțeles-o. Deci, vă rog dacă se poate să repetați această întrebare. Eh, Aș dori să vă spun că eh, eh, domnule domnul Mai uh, Michel este foarte este implicată în uh, uh, uh, Africa Vest-Sahariană. Există aceste tabere în Tunduf, în Algeria, care se află într-o situație foarte dificilă nu, uh, câteodată uităm, dăm uitării această problemă pentru că nu sunt atentate acolo, nu sunt explosii cu bombă, dar e o situație foarte complexă, se încalcă sistematic drepturile omului, situația umanitară este foarte dificilă, cooperarea a scăzut uh, foarte mult, uh, nu se mai acordă uh, asistență acestei zone, uh, Spania nu mai acordă asistență, se ocupa de acest dosar înainte, dar uh, aș dori să vă spun că uh, există o legătură foarte clară cu problemele țările din Sahel. Deci, E un subiect care e adesea uitat. Domnule ministru, aș dori să nu uitați situația din uh, această zonă a oamenilor care locuiesc acolo și care se află în uh, taberele din Tindu. Uh, then uh, also I'll have twofold answer. When? Aș dori să vă spun uh, că am două uh, părți la această întrebare. De fiecare dată când uh, e vorba de oameni care au nevoie de asistență umanitară, ar trebui ca acest subiect să se afle pe ordinea de zi a Consiliului, așa va fi. Și așa cum am mai spus, Uniunea Europeană a subliniat foarte clar faptul că îi pasă de orice criză și de aceea nu există pentru noi crize uitate. Avem sau Comisia are o metodologie specială de a identifica regiunile care se află în situații de criză și, într-o mare măsură, mă bucur de faptul că Uniunea Europeană e prezentă în aceste regiuni ca, uh, în calitate de principal donator. Uniunea Europeană, dacă cineva nu uită crizele uitate, Uniunea Europeană ar trebui să ne uh, mândrim uh, cu acest lucru. Dacă e vorba de o decizie politică, așa cum am spus, ambele probleme vor fi transmise doamnei Ashton și vă rog să o, o rugați pe ea să vă răspundă. Mulțumim, domnule ministru. În timpul uh, celor șase luni ale președinției dumneavoastră, Comisia de Dezvoltare speră să poată coopera strâns cu dumneavoastră uh, pentru a găsi la um, un răspuns la întrebările pe care vi le-am pus. Aș dori să insist și asupra celor spuse de domnul Mitchell Uh, respectiv asupra faptului că Parlamentul European urmărește cu mare atenție tot ce se întâmplă în ce privește respectarea drepturilor omului. A spus și dumneavoastră la începutul intervenției dumneavoastră și pe dumneavoastră, pentru dumneavoastră reprezintă o prioritate tot ce se întâmplă în ce privește uh, drepturile copiilor, uh, discriminările, violurile și așa mai departe, tot ce se întâmplă în anumite țări africane, sunt situații insuportabile, contăm pentru dumneavoastră și în ce privește condamnarea uh, uh, persoanelor homosexuale în țările în curs de dezvoltare pe care nu acceptăm la Parlamentul European. Sperăm să putem conta pe dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Vă urăm mult succes pentru următoarele luni. Vă mulțumesc!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 11 heures. Qui Monsieur Oui. Ah oui, oui, oui. D'accord, on va commencer. Alors nous allons euh, continuăm, dragi colegi. L-am invitat în cadrul comisiei noastre pe domnul Marc Dibul, director executiv al Fondului Global de Luptă împotriva HIV-SIDA, tuberculozei și malariei, pentru a ne vorbi despre perspectivele Fondului Global în cadrul obiectivelor pentru mileniu de după 2015. În ultimii ani, Fondul Global a uh, trecut prin multe uh, schimbări pentru a face față problemelor uh, identificate în urma auditului uh, cerut de către Comisie. S-a decis suspendarea finanțării fondului în decembrie 2011. Atunci, de atunci încoace, fondul a suferit o reformă ambițioasă și are o strategie pentru perioada 2012-2016. Aș dori să vă reamintesc că Uniunea Europeană și statele membre pun la dispoziție jumătate din creditele pe care le primește fondul global, Comisia noastră continuă să depună eforturi uh, în uh, favoarea politicilor de ajutor uh, în domeniul dezvoltării și în acest domeniu lupta împotriva HIV, SIVA, TBC și um, um, malaria reprezintă priorități pentru noi anii următori sunt foarte importanți pentru că coincid cu uh, strategia ONU uh, privind uh, obiectivele de dezvoltare a mileniului de după 2015. Domnule da, Martibul, aveți cuvântul pentru 10 minute pentru a, vă, pentru a prezenta plenul comisiei noastre reformele înfăptuite în cadrul fondului global, inclusiv în ce privește noul uh, noua modalitate de finanțare și obiectivele organizației dumneavoastră. Vă rog, 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, Comisiei pentru uh, invitația pe care ne-a acordat. Aș dori să mulțumim uh, Comisiei dumneavoastră și Parlamentului European pentru sprijinul puternic, așa cum a spus președinta Parlamentului European, ne-a sprijinit de la început. Am dorit să mulțumim și Comisiei și mai ales domnului comisar Pibals, care a participat la conferința noastră și care este reprezentat de domnului, domnii Schmidt și Paler, care fac parte din Comitetul de Conducere al Fondului. Aș dori să încep cu a doua parte a întrebării dumneavoastră, doamnă președinte, care sunt oportunitățile astăzi și pe viitor în ce privește lupta împotriva HIV, SIDA, tuberculozei și malariei și, uh, de asemenea, sistemele de sănătate și drepturile omului. Putem spune astăzi ceva ce n-am fi putut să spunem în urmă cu doi ani, respectiv că uh, știința și uh, în domeniul epidemiologiei acumulate în ultimii zece ani, datorită datelor resurselor pe care ni le-au pus la dispoziție statele membre și Uniunea Europeană pentru a vedea cum uh, putem derula programe de dezvoltare. Putem spune că astăzi avem uh, competențele și posibilitatea să uh, învingem aceste trei boli. E o oportunitate foarte importantă, o oportunitate pe care nicio generație și niciun parlament înaintea noastră n-a avut-o. Ce e și mai interesant este că pentru a atinge acest obiectiv, ce ne spun oamenii de știință de la fața locului, e că trebuie să ne adresăm persoanelor vulnerabile și uh, ale căror drepturi sunt uh, încălcate. Deci pentru a învinge aceste trei boli trebuie să abordăm problema uh, drepturilor omului și a foametei. Uh, sunt aspecte foarte importante, mai ales în ce privește HIV-SIDA și uh, TBC. Uh, persoanele vulnerabile sunt femeile tinere, homosexualii, transsexualii, cei care se droghează, lucrătorii în domeniul sexului și prizonierii. În ultimii ani am cooperat cu guverne din Africa, în Eurasia și în America Uh, centrală și am încercat să abordăm uh, problema drepturilor omului și am acordat uh, granturi și am avut posibilitatea să îi ajutăm pe oameni să-și să, să, ca drepturile lor să fie respectate. am încercat să abordăm încă o dată problema drepturilor omului și a foametei. cealaltă, sau reversul Uh, medaliei este că nu avem un uh, interes uh, foarte clar din partea uh, economiștilor care, uh, datorită crizei economice, nu, um, nu investesc în lupta împotriva acestor epidemii. Din păcate, epidemiile nu știu de crize. Am observat că în Uganda um, rata de infectare cu HIV-SIDA a crescut foarte mult. În ce privește tuberculoza, avem o creștere masivă a incidenței tuberculozei în Europa de Est, în anumite părți părți din Africa de Sud uh, și mai ales uh, tuberculoză rezistentă la uh, medicamente, la tratament, care se răspândește transfrontalier. În ce privește acordarea, deci fondurile, în 2014 au fost acordate 15 miliarde de euro. Am reușit astfel să respectăm 85% din obiectivele pe care ni le-am fixat pentru următorii trei ani. E foarte important, mai ales în contextul respectării drepturilor omului. Ați pus o întrebare specifică în legătură cu ce a făcut fondul global. Uh, cu ajutorul Uniunii Europene și al statelor membre am, avut, uh, am trecut printr-o reformă, așa cum a spus. Această reformă, această schimbare ne-a permis să ne uh, aliniem cu oportunitățile pentru că urmează anul 2015, dar și perioada de după, pentru a crea această fundație pentru parteneriat și pentru a combate bolile prin intervenții specifice. Uh, finanțarea de care vorbeați reflectă uh, idealurile secolului 21 care au stat la baza creării fondului nostru um, au um, existat mai multe documente care ne-au uh, inspirat și acum aș dori să mă refer la implicarea uh, țărilor uh, și a sectoarelor private mai ales. Încercăm nu numai să um, ne referim la respectarea obiectivelor din mileniului, ci și uh, perioada de după. Deci cooperarea între statele membre, Comisia Europeană și ONU uh, și persoanele de la fața locului prin uh, participarea societății civile, ONG-urilor, uh, a liderilor locali. Uh, deci uh, tot acest proces a dus la un program național pentru a aborda problema sănătății cum uh, acționează fondul nostru, noi încercăm să ne uh, integrăm în această uh, strategie națională și nu să, o, să exercităm presiune asupra ei. Un alt aspect important, Comisia Europeană s-a referit la el, e că țările pot să treacă înspre durabilitate prin finanțare predictibilă Ehm, înainte aveam calendarul nostru care nu ținea cont de strategiile naționale, țările nu știau pe ce bani uh, pot uh, conta din partea noastră, ori acum, în urma schimbării, avem uh, o sursă de finanțare predictibilă, un model de alocare a banilor pentru ca țările să-și planifice planificarea acestor resurse pe um, strategiile naționale. Apoi avem această platformă pentru a folosi investițiile pentru lupta împotriva acestor acestor uh, trei boli pentru a promova sănătatea uh, persoanelor. Uh, și aici avem foarte multe oportunități datorită investițiilor fondului nostru și altor parteneri Uh, se referă la alte aspecte, uh, sănătatea mamei, a copilului, sănătatea reproducerii și uh, boli netransmisibile. Lupta împotriva HIV-SIDA, aici pentru prima dată din istoria lumii am abordat o boală cronică și această platformă a creat sisteme care sunt necesare pentru gestiunea acestui tip de boli, de epidemii. Global Fund and other multe din investițiile um, Fondului Mondial uh, în ceea ce privește SIDA au vizat femeile, mai ales femeile tinere și avem un program uh, pentru sănătatea mamei și a copilului și un program pentru sănătatea reproductivă care poate fi folosit pentru o abordare globală. Am uh, un prim ciclu din noul nostru Uh, ciclul de finanțare s-a bazat uh, pe parteneriat, pe uh, modul în care se pot prevedea parteneriatele și rezultatele în sănătatea reproductivă. De exemplu, în Zimbabwe, Um, am, uh, uh, Ministerul, uh, Ministrul Sănătății de acolo a considerat acest nou model de finanțare ca fiind un adevărat adus rezultate apropiate de extaz. Um, Institutul Societății Deschise a considerat în mod foarte pozitiv modul în care am inclus societatea civilă și cum am interacționat cu populația marginalizată. Și deci rezultatele în Zimbabwe au fost foarte pozitive, dar și în Myanmar, o țară care se confruntă cu dificultăți um, pentru um, a face face situației oamenilor care acum uh, folosesc drogurile pe care injectabilă, lucru care nu um, a fost constatat în această țară mai de mult. Eh, nu trebuie să uităm, bineînțeles, situația drepturilor omului. Știm că mai avem multe de făcut, eh, lucrurile pot fi îmbunătățite, dar suntem pe calea cea bună cu aceste noi propuneri. Avem și un sistem de gestionare a riscurilor eh, care nu vizează doar proasta folosire a fondurilor, în cazul în care suntem foarte proactivi și abordăm în mod agresiv acest nou model de abordarea riscurilor, dar și uh, abordează și riscurile uh, folosirii ineficiente a fondurilor pentru a maximiza impactul. Și am dedicat uh, resurse umane acestui sistem de gestionare a riscurilor pentru a, a obține cele mai bune rezultate posibile uh, pentru uh, apărarea drepturilor omului pe scară cât mai largă. Principiile stabilite de grupul la nivel înalt, din care face parte și comisarul Pibals, au obiectivul uh, unor abordări durabile, bazate pe țară, nu doar pentru a lupta împotriva celor trei boli, ci pentru a lupta în general uh, pentru îmbunătățirea drepturilor omului și pentru a apăra sănătatea oamenilor în general. Uh, dorim să luptăm și pentru drepturile femeile și, femeilor și pentru a se oferi femeilor oportunități prin programe de sănătate și de educație, care sunt elementele principale care determină viitorul unei tinere femei în societate pentru uh, a fi cât mai productivă și pentru a se uh, bucura de propriile oportunități. Deci, uh, acestea sunt principiile perioadei după 2015. Dacă reușim să învingem aceste trei boli, dorim să promovăm drepturile omului și sunt sistemele de sănătate, sunt oportunități interesante pentru Fondul Mondial și vom coopera cu Uniunea Europeană și statele membre pentru că această oportunitate să devină o realitate. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Dorește un deputat să ia cuvântul. A fost o prezentare foarte interesantă. Domnule Mitchell, vă rog. Um, thank you, Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă, întotdeauna uh, iau cuvântul în favoarea acestei priorități. Sper că educația și promovarea sănătății femeilor și a familiilor în general este abordată um, uh, în uh, mod uh, complet. Luptăm pentru ceva care, la nivel practic, nu are probabil multe efecte pe teren. În relație cu uh, uh, sida, tuberculoză și malaria, dincolo de Uh, aspectele vizibile care încă creează probleme. De exemplu, în India, Curtea Supremă a luat hotărâri uh, contestate de unele companiile producătoare de medicamente pentru că spun că oricum dau aceste medicamente oamenilor uh, care au nevoie de ele la Uh, tarife foarte scăzute, întreb dacă problema brevetelor pune probleme. Iar în ceea ce privește uh, bolile netransmisibile, numărul oamenilor care mor uh, din cauza unor boli netransmisibile este foarte mare. Uh, Uh, cei care mor, uh, numărul femeilor care mor de uh, atac cardiac, de exemplu, este mult mai mare decât numărul femeilor care mor din alte cauze. Și totuși este un aspect care nu este suficient combătut, nu, există, nu este o prioritate. Um, având în vedere numărul de decesuri din cauza bolilor netransmisibile, Ehm, dacă am avea un grafic la dispoziție, veți vedea și dumneavoastră proporția eh, enormă a femeilor care eh, mor din cauza bolilor cardiace. Și totuși nu se acordă atâta atenție acestor cauze de deces. Poate eh, Fondul Mondial ar putea să-și reorganizeze prioritățile pe baza acestor statistici. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Vă mulțumesc. Comisia dorește să ia cuvântul? Domnul Cristian Schmidt. Thank you, madam. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Cristian Schmidt, director la DEFCO și reprezint Comisia Europeană la Fondul Mondial. Comisarul s a transmis o scrisoare Comisiei uh, pe 4 iulie um, în legătură cu ultima um, întâlnire a Consiliului Director la um, uh, Colombo, în Sri Lanka, doresc să confirm faptul că, după părerea noastră, Fondul Mondial a obținut rezultate impresionante. Comisia, într-adevăr, a hotărât să suspende uh, finanțarea acum doi ani. De atunci, um, dar am, apoi am fost convinși de reformele făcute la uh, Fondul Mondial și am reînceput finanțarea se bazează, finanțarea se bazează, sau activitatea Fondului Mondial se bazează pe granturi, uh, are un nou uh, model de finanțare care este mai eficient la nivel de țară pentru că reprezintă o reacție integrată la problema legată de cele trei boli uh, în consolidarea generală a sistemului de sănătate. Pentru a răspunde și domnului Mitchell în legătură cu coordonarea și reacția noastră la bolile netransmisibile. Într-adevăr, globul, uh, Fondul Mondial nu trebuie să fie un instrument izolat și unul integrat pentru a ne permite um, să oferim toate aceste servicii pentru a lupta nu doar împotriva bolilor transmisibile, ci și împotriva celor netransmisibile. Și cu acest nou uh, model de finanțare, fondul poate să uh, nu fie doar uh, un organism care ia decizii uh, la Geneva, ci poate să fie un actor pe teren. În ceea ce privește lupta împotriva. Deci, obiectivul fondului este să lupte împotriva celor trei uh, boli, dar din ce în ce mai mult uh, uh, participă la, stabilit, la um, prioritățile stabilite de statele respective, nu de donatorii de la Geneva sau de la Bruxelles confirm acest lucru din punctul de vedere al domnului Pivas și a spus același, acest lucru în scrisoarea sa adresată președintei Comisiei. Um, așteptăm următoarea perioadă de refinanțare care va urma la a doua parte a acestui an și va acoperi perioada 2014-2016. Comisia va pro- face o, promisie, o, prom- o um, promisiune de finanțare um, care va fi cel puțin echivalentă cu cea pentru perioada 2011-2013. Noua conducere a fondului sub conducerea domnului Daibul a început să um, aplice această reformă foarte bine. Domnul Cortes, la asta doriți cu, să luați cuvântul? Ustedes ya conocen, ya conocen cuál es nuestra opinión en respecto del... Ne cunoașteți deja poziția în legătură cu aceste aspecte în ceea ce privește activitatea uh, Fondului Mondial. Doresc doar să vă reamintesc poziția noastră. Activitatea dumneavoastră este cu adevărat remarcabilă și trebuie să beneficiați de sprijinul Comisiei Eh, și de sprijinul majorității statelor membre, pentru că, într-adevăr, rezultatele obținute de dumneavoastră sunt remarcabile și trebuie să continuați pe această cale. Iată care este poziția mea eh, pe care o cunoșteați deja. După părerea noastră, acțiunea dumneavoastră este absolut pozitivă eh, în favoarea celor care suferă de aceste boli grave, mai ales în Africa. Domnul Neusser. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc și reprezentantului Fondului uh, Global. Marty Bull ne-a spus foarte clar care sunt perspectivele pe care ni le oferă acest fond și cât de eficient lucrează el pentru combaterea acestor trei boli importante. Cred că uh, Fondul global ar trebui ca și pe viitor să se concentreze asupra acestor trei boli. Este o situație unică în care donatorii privați și publici au reușit să elaboreze o strategie comună Trans, uh, transpunerea acestei strategii pe plan național presupune o siguranță în uh, planificare, în programare. Ei bine, această siguranță este asigurată prin promisiunile făcute până în anul 2016, însă este nevoie de angajamente financiare suplimentare, mai ales din partea statelor naționale. Și știm foarte bine că unele dintre aceste state doresc să înghețe finanțarea și aș dori să vă întreb în acest context care este strategia de abordare a fondului global a statelor naționale, a statelor pentru a obține, obține mai, uh, mai mulți bani? Știu că Germania și-a înghețat contribuția undeva la 200 de milioane de euro. Franța cred că este uh, donatorul major. Despre Italia auzim că dorește să renunțe la finanțarea acestui uh, fond global. Deci doresc să știu care este strategia fondului pentru a pentru a atrage mai mult statele membre în domeniul finanțării și apoi care este strategia fondului global de a atrage și mai mult capital privat. Și apoi o ultimă remarcă, cred că în cadrul întâlnirii pe care, întâlnirilor pe care le avem cu statele ACP, Trebuie să subliniem cât de bine funcționează colaborarea între Uniunea Europeană și Fondul Global, pentru că nu toți delegații din statele ACP cunosc suficient de bine cât de eficace lucrează acest fond. Există două exemple care ne arată cât de bine a funcționat acest uh, fond, de exemplu în Zimbabwe și în Myanmar. Cred că aici am văzut care sunt posibilitățile de care dispune fondul global, uh, posibilități care nu există la, de care nu se bucură Uniunea Europeană. Deci este un fond care trebuie sprijinit și pe viitor. Mulțumesc că dau cuvântul domnului Martibul pentru concluzii. Thank you, Madam Chair, and thank you. Vă mulțumesc, doamna președintă, vă mulțumesc pentru întrebările excelente. Voi începe să răspund uh, una după alta. În legătură cu brevete, uh, toate medicamentele pe care le cumpărăm sunt medicamente generice, respectăm uh, dreptul internațional, știm foarte bine că avem nevoie de noi produse, noi medicamente pentru a combate rezistența la anumite medicamente și așa mai departe. Există unii care se uh, îngrijorează vis-a-vis -vis de acordul de, de, de liber uh, schimb. Însă există foarte multe state care nu au un uh, drept uh, specific brevetelor, deci nu cred că este o problemă atât de, atât de mare. Bolile netransmisibile, acestea reprezintă o problemă majoră, majoră între HIV și SIDA reprezintă principala cauză de deces între femei în statele mai puțin dezvoltată. Deci trebuie să ne ocupăm în continuare de HIV-SIDA. Tuberculoza rămâne, tuberculoza rămâne o boală a copiilor și a femeilor însărcinate. Deci trebuie să ne concentrăm pe aceste boli, mai ales în statele din Africa, pentru că acestea nu se pot dezvolta din punct de vedere economic dacă populația tânără uh, moare în continuare. Deci trebuie să ne ocupăm și de bolile specifice vârstei înaintate, însă uh, Trebuie să ne concentrăm acum mai mult pe bolile care afectează muncitorii, mamele, uh, personalul din uh, sistemul de sănătate, din uh, sistemul educațional și așa mai departe. După cum a spus și domnul Schmidt, însă, desigur, datorită abordării pe care o avem, datorită noului model de finanțare și datorită uh, faptului că avem o nouă abordare generală, avem la dispoziție o platformă care poate fi folosită pentru a combate cancerul cervical, de exemplu, de care sunt afectate foarte multe femei din Africa. Însă este o boală legată foarte mult de HIV și SIDA și uh, nu uităm, de exemplu, uh, diabetul. Uh, deci avem acum la dispoziție infrastructura necesară pentru a pune la dispoziție aceasta, pentru a aborda și bolile cronice. Doresc să mulțumesc domnului Lastra. Ne bucură, că ne, spri, ne bucură faptul că ne sprijiniți, ne bucurăm de sprijinul Parlamentului European și doresc să vă mulțumesc pentru acest lucru. Doresc să mulțumesc și domnului Noisar pentru comentariile sale și pentru sprijinul uh, dumneavoastră constant. În legătură cu strategia pe care avem vis-a-vis -vis de statele donatoare, le spunem întotdeauna că uh, este vorba de oportunitate istorică care poate fi ratată, poate fi ratată foarte ușor. Deci nu ar trebui să pierdem această oportunitate pe care o avem de a controla bolile respective. Dacă nu le vom controla, vom uh, plăti foarte mult uh, timp, de fapt poate chiar pentru totdeauna. Cred că unele state răspund într-un mod foarte bun. Înțeleg că este vorba de necesitatea de a contribui mai mult la acest, glob, uh, la, la acest fond global și până la urmă este vorba de o răspundere uh, partajată, o răspundere la care participă și alți actori din alte părți ale globului, din Africa, um, state, state din Africa. Contribuția acestora a crescut de 100 de ori pentru combaterea HIV-SIVA în ultimii ani. Uh, este vorba de o creștere a contribuției și pentru combaterea tuberculozei, de exemplu și profităm de această tendință în cadrul noi pe, în perioade de refinanțare. Și statele din Africa înțeleg că trebuie să-și aducă propria contribuție. Înțeleg că nu pot să crească din punct de vedere economic dacă pierd generații întregi uh, din cauza hipsida și a, a tuberculozei. Și țările emergente uh, lucrează foarte bine din nou cu noi nu neapărat prin uh, resurse directe, ci uh, pe anumite zone interesante pentru ele. Apoi, dumneavoastră v-ați referit la punctul foarte important al finanțării private, că lucrăm îndeaproape cu sectorul uh, privat, de exemplu cu Coca-Cola în Tanzania, pentru a avea un lans de distribuție mai eficient și cine, ce partener mai bun din punctul de vedere al lanțului de aprovizionare am putea găsi decât Coca-Cola. Există uh, apoi și, de exemplu, o sumă de 230 de milioane de euro venită din, partul, din partea sectorului privat în, uh, pe decursul la mai multor ani. Deci există și avem mai multe posibilități de a colabora cu sectorul privat. 30 de milioane de euro. Deci, în, prin diferite posibilități obținem uh, această finanțare. Deci, încercăm să avem o răspundere partajată între sectorul public și cel privat, însă ați, aveți dreptate. Probabil uh, partea leului a finanțării va veni și pe viitor din partea sectorului uh, public. Să sperăm însă că pe viitor și sectorul privat va avea un rol tot mai important în finanțarea fondului nostru. Aș dori să mulțumesc și domnului Schmidt pentru comentariile dumnealui. A fost uh, o oportunitate minunată de a lucra împreună cu dumnealui și cu domnul Pivals. Și aș dori în final să mulțumesc din nou com- comisiei dumneavoastră, doresc să mulțumesc pentru întrebările pe care ni le-ați spus și uh, vă aduc aminte că alături de noi Sven este un coleg din uh, Canada pe care cred că îl cunoașteți uh, foarte bine din trecut. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia de a veni fața dumneavoastră din nou. Uh, Mulțumim pentru această intervenție, pentru prezența la comisia noastră. Urez mult succes organizației dumneavoastră pentru a vă duce cu, la bun sfârșit misiunea. Mulțumesc! Chers collègues, une délégation... Dragi colegi, o delegație a comisiei noastre s-a dus în Colombia din 12 până în 14 aprilie pentru a, a, a studia situația spinoasă a persoanelor strămutate și a acapărării terenurilor. Patru deputați din comisia noastră au participat la această delegație, domnul Cortes Lastra, doamna Catrin Grez, domnul Diaz de Mera și domnul Santiago Filisas. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Cortes Lastra, șeful delegației, care ne va prezenta pe scurt uh, raportul acestei misiuni. Mulțumesc, doamnă președinte. E adevărat că nu prea mai suntem mulți în sală, însă, bine, în acest caz, spune președinta, uh, putem spune că cei mai de valoare sunt în sală. Domnule Lastra. Da, a fost o onoare pentru mine uh, să particip la această delegație. Am uh, uh, discutat chestiunile validate de către coordonator, respectiv strămutarea persoanelor și acapararea terenurilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor pentru participarea la această delegație Uh, aș dori să mulțumesc membrilor uh, secretariatului și membrilor delegației europene la această delegație care uh, ne-au ajutat, ne-au adus sprijinul la desfășurarea cu succes a acestei uh, misiuni. Um, Columbia a fost răvășită timp de 10 de ani de conflicte. Această uh, regiune a avut loc în timpul uh, unor negocieri aprinse între FARC și guvern. Există acest conflict la scară largă care, la care participă atât forțele armate cât și grupuri armate, facțiuni armate din Columbia. Conform ONU, faptul că acest conflict Uh, uh, s-a prelungit atât de mult, înseamnă că consecințele umanitare uh, pentru civili sunt foarte grave. Există persoane strămutate pe plan intern, refugiați și există foarte multe restricții în ce privește libera circulație a capitalurilor și a persoanelor. Am avut uh, foarte multe reuniuni, un program foarte strâns. Ne-am întâlnit cu ministrii de justiție, de agricultură, de afaceri externe și cu uh, directorul uh, unității de victime și a unității de restituire a terenurilor și de asemenea cu comisarul pentru drepturile omului din această țară. ne-am întâlnit și cu reprezentantul ONU, comisariatului ONU pentru refugiați. De asemenea, ne-am dus la Cadi, la Santander de Chilaceau, ne-am întâlnit cu uh, fermierii de acolo, cu reprezentanța ONG-urilor, cu victime, cu organizația ale victimelor, cu ombudsmanul cu uh, autoritățile locale și cu alți factori implicați. Aș dori să vă prezint acum concluziile cele mai importante desprinse în urma acestei misiuni. În primul rând, uh, guvernul columbian are un program foarte ambițios care abordează nu numai uh, originea conflictului, dar care și implică și lupta împotriva sărăciei și a șomajului inclusiv uh, îmbunătățirea situației umanitare și a situației uh, privind drepturile omului. Salutăm această abordare. Guvernul uh, președintelui Santos s-a angajat să um, sporească rolul pe plan internațional Columbiei și să diversifice relațiile internaționale și relațiile comerciale. Observatorii internaționali, precum noi, consideră că programul de reformă foarte ambițios al acestui guvern a creat uh, acest context uh, politic uh, necesar pentru negocierile de pace. Uniunea Europeană sprijină aceste negocieri de pace și ajutorul umanitar, fapt extrem de apreciat de toți factorii implicați. Uh, au fost uh, acordați în acest sens 160 de uh, miliarde de euro Columbiei. Am subliniat și faptul că Parlamentul European sprijină relațiile bilaterale între Columbia și Uniunea Europeană, dar și relațiile cu Peru și alte țări. Și am dorit să avem o strategie coerentă pentru a aborda țările cu venituri medii legea privind victimele care a fost adoptată în 2011, uh, legea 1448 din iunie 2011, prevede uh, diferite tipuri de desfăgubiri, uh, inclusiv în ce privește pagubele economice și accesul la sănătate și la educație. Această lege prevede regulile uh, care trebuie să fie respectate pentru a restitui persoanelor uh, strămutate uh, fostele proprietăți. Legea care a intrat în vigoare în, 2000, în ianuarie 2012 va necesita 10 ani pentru o punere în aplicare de plină. Cu ocazia întâlnirilor noastre am discutat foarte mult uh, cu factorii implicați despre punerea în aplicare a acestei legi. Omologii noștri consideră că prezența uh, grupurilor armate și a conflictului din această uh, zonă reprezintă piedici în calea punerii în aplicare a acestei legi. Pe de altă parte, putem vorbi de o lipsă a sprijinului logistic. În unele cazuri, Uh, avem de-a face cu activiști pentru drepturile omului care sunt aleși de către uh, Uh, autoritățile locale, uh, un fel de um, interfață între victime și autoritățile civile și aceste persoane uh, se confruntă cu situații foarte dificile. Persoanele care s-au mutat la orașe probabil că nu se vor întoarce la proprietățile pe care le vor primi. Există o um, mare lacună în domeniul infrastructurii juridice de asemenea, uh, criminalitatea organizată reprezintă încă o amenințare la adresa securității, conform raporturilor ONU și a organizațiilor uh, internaționale. Situația cu privire la drepturile omului se va confrunta cu multe provocări și pe viitor, dar autoritățile colombiene consideră că cadrul legislativ pentru restituirea uh, terenurilor care au fost abandonate sau care au fost confiscate abuziv și Um, um, compensarea victimelor reprezintă uh, aspecte foarte importante. Această lege 1448 face parte dintr-un uh, proces legislativ uh, foarte important, dar trebuie să recunoaștem că problema cea mai importantă o reprezintă respectarea drepturilor omului datorită conflictului înarmat. În ciuda punerii în aplicare a acestei legi și ritmului de punere în aplicare, delegația noastră consideră că acest context juridic, acest cadru juridic reprezintă un instrument important pentru a găsi uh, soluții coerente uh, la um, mm, originea problemelor. Și aici aș dori să mă refer la câteva aspecte importante. Cred, în primul rând, că e important să menținem cooperarea bilaterală cu uh, Columbia, cu Peru și cu Ecuador. În al doilea rând, Cred că este foarte important și să uh, uh, să încurajăm pa, uh, pacea și reconcilierea în Columbia. Trebuie să sprijinim și așa numitele laboratoare ale păcii și trebuie să întărim independența, ajutăm la întărirea independenței ONG-urilor, comunităților indigene Uh, a celor cu, de origine africană și a persoanelor care locuiesc în zonele afectate de conflict. Trebuie să menținem asistența umanitară acordată Columbiei prin intermediul ECO a Oficiului uh, de Ajutor Umanitar. De asemenea, trebuie să îmbunătățim și dialogul UE-Columbia cu privire la uh, drepturile omului. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că Uniunea Europeană nu sprijină proiecte economice care uh, au, se desfășoară pe terenuri care au fost confiscate abuziv teren, uh, uh fermierilor. De asemenea, să ne asigurăm că companiile europene, prezente mai ales în sectorul minier, nu profită de pe urma faptului că aceste terenuri au fost uh, uh, acaparate datorită conflictului uh, din Columbia. Avem acest acord comercial între UE și Columbia și trebuie de asemenea să includem și clauze cu privire la uh, aspectele sociale, protecția mediului și drepturile persoanelor. Eu cred că această vizită a fost foarte importantă și așa cum se spune și în raport, nu numai că ne-am întâlnit cu reprezentanții ai uh, unor uh, instituții, ceea ce ne-a permis să aflăm uh, la uh, fața locului ce se întâmplă, să constatăm chiar cu ochii noștri ce se întâmplă la fața uh, locului, dar ne-a permis și să avem o analiză aprofundată a uh, situației uh, privind aj acordarea ajutorului umanitar. Ne-am întâlnit cu ambasadorii uh, statelor UE și de asemenea ne-am întâlnit și cu cei care se ocupă de uh, cooperarea din partea statelor membre. Și aș dori să repet că, fără nicio excepție, toată lumea a sprijinit o cooperare mai strânsă cu Columbia pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, dispus să răspuns la orice întrebări. Mulțumesc. Mulțumim pentru această prezentare foarte bună. Domnul Fisa s-a cerut cuvântul. Uh, Mulțumesc. Doamnă președinte, nu am multe de adăugat la ceea ce a spus uh, Ricardo Cortes. Sunt de acord cu prezentarea pe care tocmai ne-a făcut-o. Din toate uh, delegațiile în care am fost cu Parlamentul European, uh, aceasta a fost cea mai încărcată am avut foarte multe întâlniri. Um, vizita a fost scurtă uh, și, sincer, n-am avut o secundă. Am uh, muncit într-una, dar a fost foarte interesant uh, și mă bucur că am fost acolo la fața locului pentru a înțelege ce se întâmplă. Pentru, nu știu care exact sunt cifrele exacte, dar cred că șase milioane de oameni au trebuit să-și părăsească terenurilor din cauza uh, Um, conflictului și din cauza violenței, nu doar din cauza uh, gherilei paramilitare, uh, din cauza uh, gherilei FARC, dar și din cauza altor grupuri armate. Guvernul are o abordare tematică uh, pentru uh, terenurile agricole. Vom uh, vedea de acum încolo cum uh, această abordare uh, va, uh, abord, va, uh, fa, va gestiona redistribuirea terenurilor. Uh, Uh, acești oameni uh, au trăit în orașe deja de 20 de ani, nu le va fi ușor să se întoarcă la țară, uh, fără servicii minime, cum ar fi învățământul, apa potabilă, sănătatea și așa mai departe. Deci chiar dacă se recunoaște dreptul acestor oameni să se întoarcă pe terenurile lor și dacă acestea se întorc, nu înseamnă că viața lor va fi mai bună după ce vor ajunge acolo de multe ori uh, apar probleme în uh, cazul uh, unor mine ilegale, deci activități extractive ale unor companii internaționale care au un sistem pentru a lupta împotriva restituirii terenurilor, deși acesta este o obligație. De aceea trebuie să rămânem precauți. A fost o deplasare foarte interesantă Ehm, și raportul uh, este foarte bun. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Nicole Murray de la Serviciul European pentru Acțiune Externă. Vă rog. Merci, madame présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc celor doi eurodeputați pentru prezentarea lor orală. Um, după raportul scris, transmit și serviciului nostru. Vă mulțumim pentru concluziile dumneavoastră și recomandările dumneavoastră, într-adevăr, corespund în, um, în linilor de acțiune ale serviciului de acțiune externă. Poate trebuie să menționăm în contextul sugestiei dumneavoastră ca dialogul pentru drepturile omului să fie intensificat. Doresc să menționez că recent a avut loc uh, primul uh, dialog uh, privind drepturile omului la nivel de capitale, um, care a avut loc aici la Bruxelles în iunie și toate aspectele legate de strategia UE pentru drepturile omului în Columbia au fost abordate, mai ales cele legate de impunitate. Am discutat situația femeilor, copiilor, uh, situația apărătorilor drepturilor omului și a popoarelor indigene. Știm foarte bine care este amenințarea la adresa drepturilor omului în contextul industriilor extractive și Serviciul pentru Acțiune Externă abordează acest aspect la nivel de America Latina, pregătim în momentul de față propuneri în acest sens. Dar în cazul specific al Columbiei, într-adevăr, este o provocare majoră și vom include această provocare în uh, programul nostru uh, pentru mai multe țări, care, așa cum a subliniat Parlamentul, va continua în cadrul inițiativei pentru cooperare pentru dezvoltare în următoarea perioadă uh, bugetară. Mulțumesc! Cu... Mulțumesc! Comisia dorește să ia cuvântul? Nu dorește? Bine. Atunci dau cuvântul din nou domnului Cortes Lasta pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în cadrul acestei dezbateri. Eu doresc să mulțumesc și Serviciului European de Acțiune Externă pentru observații. Doresc să subliniez două, trei aspecte care mi s-au părut deosebit de relevante în cadrul acestei deplasări. Am fost într-o zonă de conflict nu în zona păcii, uh, dar într-o zonă a păcii uh, finanțată de Uniunea Europeană și am observat acest lucru pe teren, că lucrurile funcționează bine. Eram foarte aproape uh, de o zonă de conflict cu organizația FARC. Este foarte important să nu uităm că situația securității se poate și înrăutăți în Columbia. Negocierile de pace continuă în momentul de față, dar organizațiile criminale um, se extind, ele oferă protecție, așa cum a spus domnul Fisas, acestor uh, mine ilegale, dar și pentru traficul de droguri. Deci, aceste organizații uh, criminale uh, câștigă teren și creează insecuritate în multe uh, zone. Această problemă a grupurilor paramilitare acum devine doar o parte a problemei acestor grupuri criminale care favorizează industria extractivă um, ilegală și traficul de droguri. Și um, cred că pe viitor astfel se vor defini relațiile. Sperăm că se va putea rezolva situația, dar, din păcate, um, rețelele criminale se extind. Un alt aspect uh, este activitatea celor care luptă pentru drepturile omului, așa numiții personeros. Ei um, au un rol enorm în activitatea lor de apărare a drepturilor omului, ajută pe cei care se întărc pe terenurile lor. Um, sunt oameni care își riscă viețile, se află um, constant sub amenințare. Ne-am întâlnit cu un primar care nu putea să vorbească pentru că avea o problemă. La Santander de Chilaceao se comit crime, poate nu în fiecare zi, dar în fiecare săptămână. Oamenii sunt uciși în fiecare săptămână. Ne-am întâlnit cu victimele violenței și cu acești personeros, acești apărători ai drepturilor omului, care ne cereau ajutorul pentru a putea să continue să apere drepturile omului. Activitatea lor nu este recunoscută de comunitatea internațională. Când uh, am uh, mers uh, acolo, consideram că operatorii drepturilor omului reprezentau ONG-urile um, care au o activitate exemplară, dar acolo există 500-600 de personeros pe întregul teritoriu persoane care muncesc în uh, condiții uh, de pericol și trebuie să-i admirăm pentru asta. Cred că trebuie să înțelegem mai bine modul în care dialogul structurat între UE și Columbia poate funcționa mai bine, să identificăm progresele, dar și să identificăm provocările pentru viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul punct de pe ordinea de zi este Ehm, pregătirea bugetului UE pe 2014. Raportor este domnul Cortes Lastra. Iată, din nou dumneavoastră și vă dau cuvântul. Sí, veo que, veo que, que hoy, hoy tengo yo mucho trabajo. Mulțumesc. Într-adevăr, um, am multe subiecte astăzi, dar nu suntem foarte numeroși în sală, nu-i așa? Știu că se organizează în același timp un eveniment important privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului, la care a mers domnul Görens și eu aș fi vrut să merg și sunt convins că mulți colegi din comisie se află acolo. Acum, în legătură cu bugetul UE pe 2014, am primit proiectul de buget doar acum câteva săptămâni de la comisie și am foarte multe întrebări de adresat comisiei. Și o, le voi transmite foarte curând. Acest proiect de buzet, buget um, prezintă anumite modificări, după părerea mea, destul de inacceptabile, mai ales în ceea ce privește notele care explică aceste schimbări. E mai complicat să se compare acest buget cu cele precedente, de unde o lipsă de transparență. Principalele aspecte. Uh, s-au contopit anumite linii bugetare, s-au făcut reduceri pe aici, pe acolo și acest buget cred că pune multe, uh, ne, ne, obligă să ne punem multe întrebări și Comisia trebuie să răspundă, mai ales în ceea ce privește sumele generale. Cel mai mult m-a frapat faptul că au fost reduse sumele peste tot și știm că acest uh, lucru este absolut contrar uh, nevoii de a uh, ne onora promisiunile. Pentru a instrumentul de cooperare pentru dezvoltare s-a redus bugetul cu peste 12%, iar plățile au scăzut cu 0,7%. Pentru ajutorul umanitar situația puțin mai bună, 4,6% uh, în plus în uh, angajamentele de plăți, dar o reducere um, Deci vă întreb de ce ați redus atât de mult uh, creditele. Um, cum putem răspunde provocărilor cu care ne confruntăm? Nu avem destul de bani, destul de mulți bani. Mă, mă bucur că ajutorul de urgență a crescut de la 2,64 la 2,97 pentru angajamente și au crescut și bugetul pentru plăți. Um, iar în ceea ce privește problema structurală a contoprinilor bugetare și um, modul în care sunt împărțite somele la nivel uh, geografic și tematic pentru instrumentul dezvoltare pentru um, de cooperare pentru dezvoltare, uh, cred că astfel instrumentul devine mai... Comisia spune că astfel instrumentul devine mai flexibil. Eu nu cred că e așa. Eu cred că transparența uh, este mai puțin evidentă. Este mai greu de stabilit priorități, dar și mai greu de verificat cum se aplică aceste priorități. În momentul în care colegii mei depun amendamente, îi invit uh, să studieze cu atenție notele um, pe lângă uh, titlurile um, respective. Se prevede că 38% din ajutor uh, trebuie să fie alocat pentru educație, că e nevoie de o agendă pentru schimbare, chiar dacă există un consens la nivel european. Se ignoră de asemenea rolul pe care trebuie să-l joace Parlamentul în acest domeniu. Iar în ceea ce privește analizele, bugetul pentru America Latina a fost redus în mod substanțial. Sper că Comisia va lua notă de activitățile care sunt reduse și vreau să știu ce aveți de spus în legătură cu faptul că se riscă să nu se obțină rezultatele scontate. Pot să-și asume mai multă responsabilitate guvernele statelor membre și în ce măsură o, vor face. Iar în ceea ce privește notele explicative, de ce nu uh, faceți referiri la societatea civilă, sindicate și ONG-uri în ceea ce privește monitorizarea impactului uh, investițiilor uh, și comerțului Uniunii Europene? Uh, de ce nu subliniați faptul că 20% din investiții trebuie să vizeze serviciile sociale de bază? În ceea ce privește Asia, um, uh, bugetul pentru 2014 este în creștere față de 2013, dar nu există detalii privind Afganistanul și sper că se vor uh, furniza detalii pentru că deocamdată nu se, uh, nu se spune nimic. Nu se spune nimic nici despre finanțarea pentru Myanmar, Birmania, deci cum uh, va, se va împărți la nivel geografic suma pentru Asia. Uh, ce va face Comisia mm, dacă se ajunge la concluzia că finanțarea pentru Asia trebuie să crească, dar uh, cel pentru America Latină trebuie să scadă. cum ați ajuns la această hotărâre? Nu se face nicio referire la distribuția corectă a veniturilor. Aș dori de asemenea să știu de ce Comisia a eliminat obiectivul de a ajuta grupurile cele mai puțin reprezentate. Um, bugetul pentru Asia Centrală a fost redus de asemenea. Uh, mulți bani uh, au fost investiți în lupta împotriva traficului de droguri fără a se obține rezultate. Guvernul uh, din Uzbekistan are atitudine foarte represivă și totuși va fi, se va finanța acolo un proiect. Sincer, acest guvern dorește să dea o impresie de democrație, dar a fost foarte criticat și de această comisie. Să propune o reducere de 30% a angajamentelor uh, acolo și vă întreb dacă se pot atinge obiectivele um, instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Pentru alte regiuni se spune e important să se promoveze coeziunea socială, um, egalitatea între genuri uh, și așa mai departe. Deci se face această Uh, observație pentru celelalte regiuni, dar nu și pentru Asia Centrală. Apoi, uh, sprijinirea uh, companiilor din domeniul energiei pentru promovarea exporturilor de gaz din Asia Centrală spre Europa. Aceasta este o prioritate pentru a îmbunătăți securitatea um, furnizării de energie și îmbunătățirea condițiilor de furnizare de energie. Aproximarea legislativă și administrativă a legilor este un obiectiv, dar nu cred că acesta trebuie să fie un obiectiv al cooperării pentru dezvoltare, mai ales având în vedere faptul că avem foarte puține uh, resurse. Um, Până acum s-a vizat Yemenul, Iranul și Irakul, dar în acest proiect de buget nu se face referire la țări. Aș dori să știu câți bani se prevad pentru ce țară. În uh, bugetul pentru um, Sudul Africii a scăzut de asemenea și acum el poate fi folosit numai pentru educație. Încă o dată aș dori să obțin mai multe informații și în legătură cu acest aspect. Există o linie bugetară care se numește bunuri publice la nivel global și Comisia dorește să, um, securitatea alimentară, sănătate, aspecte uh, Uh, legate de educație, de gen și alte aspecte legate de drepturile omului, toate, toate finanțate cu 640 de milioane de euro. Sunt toate aspecte uh, legate unele de altele, dar este practic o cutie neagră, cu atât de puțină transparență. Ar fi mai bine să ne dați mai multe informații în legătură cu fuzionarea tuturor acestor priorități. Um, contopiți două linii, uh, organizații non-guvernamentale și organizații uh, nestatale. Sper că această referire este o greșeală. Creditele de plăți sunt cu 5% mai mici decât pentru 2013 ajutorul de rezervă, rezerva pentru ajutor de urgență, mă scuzați, are de asemenea un rol important de jucat. Comisia a contopit liniile actuale, ajutor umanitar de urgență și uh, ajutor alimentar, precum și pregătirea pentru a face față dezastrelor. În modificarea propunerii comisiei, prioritățile noastre trebuie să fie următoarele. Trebuie să crească fondurile pentru dezvoltare și ajutor uh, umanitar. Aceste fonduri trebuie canalizate spre zonele în care pot fi folosite cel, pot fi folosite cel mai bine și pentru a ne atinge obiectivele. În ceea ce privește instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, putem să folosim doar marja pe care are Comisia la dispoziție. Această marjă este de 159 de milioane de euro pentru uh, credite de angajament și putem adăuga uh, doar la unele din uh, liniile ICD și propunerile noastre trebuie să reflecte ce se întâmplă în cadrul negocierilor uh, <coughs> regulamentului ICD. De las organizaciones de la sociedad civil. 10% trebuie să meargă uh, organizațiilor din uh, societatea civilă, 5% pentru un program panafrican. Partea tematică este subdivizată în categorii similare, dar care nu uh, corespund 100% cu actualele linii bugetare. Și cred că avem la dispoziție suficientă motivă pentru a încerca să găsim echilibrul necesar între Asia și celelalte zone de pe glob, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Și mă gândesc mai ales la America Latină. Apoi, pentru a ne asigura că există transparența necesară, cred, cred că trebuie să avem o defalcare care să reflectă cheltuielile din regulamentul privind instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Avem nevoie de linii bugetare separate pentru actorii nestatali și autoritățile locale. Cred că trebuie să modificăm unele explicații, ținând cont de cele spuse acum. Trebuie să spunem foarte clar că consensul european privind dezvoltarea este încă valabil și că Parlamentul European se implică în uh, politicile de dezvoltare. Am spus de asemenea că 20% trebuie alocate serviciilor uh, sociale de bază, este o regulă pe care trebuie să o reiterăm. Câteva cuvinte acum, dacă îmi permiteți, despre procedură. Este păcat că avem un volum atât de mare de muncă prin care trebuie să trecem atât de repede, adică amânării discutării cadrului financiar multianual și faptul faptului că propunerea despre proiectul de buget pentru revizii pentru 2014 a fost transmisă atât de uh, târziu. E bine, noi avem nevoie de timp pentru a traduce toate documentele. Drept urmare, avem la dispoziție doar o săptămână pentru a ne redacta amendamentele. Probabil termenul de, de limită de punere a amendamentelor va fi săptămâna viitoare, marți. Va trebui să redactăm un uh, aviz, pentru că aceasta este procedura pe care trebuie să urmăm și vom încerca să încheiem acest dosar până pe 28 uh, iulie. Dau acum cuvântul deputaților, domnul Gărânț. Mulțumesc, doamnă președinte. Constat că colegul meu, raportor, și-a însușit o concluzie pe care am tras-o eu în urmă cu doi ani când am fost raportor pe același subiect. Comisia am reproșat pe atunci că nu eram suficient de ambițios și mi-am promis că niciodată nu o să mai cad în această capcană și văd că colegul nostru a așa însușit această uh, concluzie și e foarte bine. Și ceea ce cere el până la urmă nu e chiar imposibil. În politică eu cred următoarele. Prin cifrele care ne sunt propuse, nu înțeleg cum principiul diferențierii poate să fie aplicat. Deci, am avea nevoie de o abordare pe țară pentru a vedea care sunt țările care uh, vor fi bifate de pe, pe, pe lista țărilor beneficiare. Un al doilea aspect acest buget se înscrie în contextul dezbaterilor și a deciziei care nu a fost încă adoptată cu privire la cadrul financiar multianual. Ni se spune în acordul între Parlament, Consiliu cu privire la deci, media de către Comisie că flexibilitatea trebuie să fie înțeleasă ca un fel de compensare pentru creditele mai mici care figurează în cadrul financiar multianual. Dar aș dori să mi se explice acest aspect. Aș dori să știu dacă putem face o simulare pentru a vedea dacă flexibilitatea, în, cadrul, în cazul în care ar fi acceptată, ar avea ca efect majorarea creditelor de plată. Pentru că, până la urmă, ce ne interesează pe noi sunt creditele de plată. Creditele de angajament, bineînțeles, reprezintă un fel de paravan, dar când dispare culoarea, rămâne fondul, respectiv creditele de plată. Și aș dori dacă comisia poate, să știu dacă comisia poate face o astfel de figurare pentru a vedea dacă negocierile pe care Parlamentul le-a avut cu Consiliul au cu adevărat o uh, duc la o valoare adăugată. Pentru că cred că de această dată nu vom putea să emitem doar uh, banalități cu privire la leverage. Chiar ieri am avut ocazia de a vorbi despre acest efect de pârghie. Se vorbește de efectul de pârghie de fiecare dată când nu avem suficienți bani. Și nu cred că putem uh, face discursuri frumoase. Trebuie să spunem câți bani vor fi acordați pentru ajutorul pentru dezvoltare, și răspunsul cred că trebuie să fie dat de către Consiliu, de către Comisie și de către Parlament. Pentru că dacă simularea de care vorbeam înainte dovedește că um, pe ansamblu rezultatele sunt proaste, nu uh, vom putea vota pentru uh, luna septembrie când vom vota cadrul financiar multianual eu uh, continu să cred că Parlamentul încă are toate cărțile în mână. Dacă uh, nu primește acest buget, atunci uh, ar trebui să votăm împotriva cadrului financiar multianual și ar trebui să ne bazăm pe bugetul 2013, care, după cum spunea domnul raportor, e cu mult mai mare bugetului propus pentru 2014. Eu sunt, rămân uimit, sunt stupefiat uh, în fața unei astfel de situații. Acum aș dori să dau cuvântul Comisiei. pentru a da un răspuns la această întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt Carlo Haiș de la DG DEFCO. Mă ocup de buget și de planificare. Mi-au fost uh, puse un an de întrebări Domnul raportor a pus foarte multe respectări, dar și domnul Gerenț. Aș dori să spun că în cadrul uh, bugetului uh, propus, am încercat să schimbăm numele pentru a avea mai multă transparență. Dacă vi se pare că situația e exact pe invers, atunci poate că nu ne-am atins obiectivul. La cererea Parlamentului European, mai ales, am înlocuit Uh, activitățile actuale uh, sau activity statements de către cu program statements pentru a ne asigura că bugetul e mai transparent și pentru a avea acces la uh, acest indicator pentru a urmări bugetul. În ce privește instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, trebuie să combinăm două lucruri. În primul rând, partea geografică și partea tematică și obiectivă. simplificarea pe care am reușit să o obținem vizează faptul că toate liniile referitoare la cooperare se găsesc la uh, titlul 21 uh, Dezvoltare pentru cooperare și nu între 21 și 19, ca până acum. Un alt aspect, o altă consecință, e că toate liniile Uh, referitoare la un singur instrument figurează acum într-un capitol, ceea ce va permite mai multă flexibilitate și în cazul în care se constată că e nevoie de schimbări, se pot face mai ușor aceste schimbări. În ce privește instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, temeiul juridic face diferența între programele geografice și programele tematice. Pentru noi, obiectivul principal reprezintă reducerea sărăciei cu două subiective, într-adevăr, dezvoltarea economică, socială și de mediu, durabilă, și apoi promovarea democrației, a statului de drept și a bunei guvernanțe, precum și respectarea drepturilor omului. Deci, pe această bază ne-am uh, am ales uh, nomenclatura pe cele cinci uh, linii geografice, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Africa de Sud și o linie specifică pentru a sprijini strategia panafricană. Și aici avem două linii tematice, bunuri publice și societatea civilă și autoritățile locale. Aceste linii sunt împărțite în cele două obiective specifice pentru a putea fi cât mai bine înțelese. În al doilea rând, în ce privește liniile tematice, am încercat să cooperăm mai strâns cu programe mai mari și cu proiecte care acoperă diversele aspecte uh, și care ne ajută să încurajăm proiecte importante care intervin la toate nivelurile și în mai multe domenii. Iată care este cadrul general în care am încercat să ne desfășurăm activitatea. După cum puteți constata, bugetul 2014 a scăzut sau scade față de bugetul 2013. Dintr-un motiv simplu, respectiv că am încercat să ținem cont de nou cadru financiar multianual. Noi nu putem face o propunere de buget în afara CFM-ului. Am înțeles ce spunea domnul Görenț, respectiv că nu se votează CFM-ul și se uh, revine la bugetul 2013. Eu aici nu am căderea să uh, iau poziție, vor apărea alte probleme, dar în fine. Un al doilea lucru pe care am încercat să-l facem a fost să aplicăm tocmai principiul diferențierii. Dumneavoastră doriți o listă a țărilor, dar noi am aplicat un model pe care l-am pregătit pentru a calcula nevoile pe țară în cadrul așa numitei agende pentru schimbare. Astfel, am ajuns la o scădere importantă pentru America Latină, mai ales în ce privește programele bilaterale, care sunt compensate în parte printr-o creștere a programelor regionale. Și astfel ajungem la o uh, creștere a uh, sporirea banilor pentru Asia. A spus și o întrebare legată de Afganistan. Bineînțeles că și Afganistanul e inclus în liniile bugetare, nu mai are o linie specifică uh, ca în prezent, dar care figurează în cadrul global uh, al liniei pentru Asia. De asemenea, mai avem și Bangladeshul, o țară foarte săracă, unde intervenim masiv. Și astfel compensăm uh, banii pierduți, am uitat și Myanmarul, banii uh, pierduți uh, sau câștigați prin faptul că nu mai acordăm bani Indiei, Chinei, Chinei și altor țări de acest tip. Acum, în ce privește Asia Centrală, există o creștere, putem vorbi de o creștere mică față de bugetul din acest an. Ați mai pus o întrebare legată de actorii nestatali. În acest domeniu nu am mai vrut să facem o uh, diferențiere foarte clară ca acum cu două linii separate, pentru că s-a constatat că se creează tot felul de practici, uh, clientelism și așa mai departe. Deci noi încercăm să avem o viziune mai globală și să avem proiecte importante care să vizeze mai multe aspecte, nu numai protecția mediului, uh, uh, schimbările climatice, ci să avem obiective care să abordeze în același timp mai multe aspecte. Am încercat să notez toate întrebările din mers. În ce privește Africa, ați menționat Africa de Sud? Uh, v-ați referit specific la Africa de Sud? Da, aici uh, creditele au scăzut foarte mult în uh, virtutea aplicării principiului diferențierii, dar într-adevăr Africa de Sud e o țară, a devenit o țară emergentă. Sper că am răspuns la toate întrebările pe care mi le-ați adresat. Domnul Gheorenț. Știu că întotdeauna faceți tot ce vă stă în putință pentru a ne da răspunsuri cât mai complete la întrebările noastre pertinente, dar și impertinente. Recunosc că întrebările mele erau și pertinente și impertinente, dar uh, e datoria unui uh, parlamentar să clarifice situația. Când ies din sală și dacă mi se pune câteva întrebări, mi se pun câteva întrebări, trebuie să uh, pot să vă răspund dacă mă întreabă cineva dacă afganii facem ceva pentru Afganistan, eu nu știu. Dacă Columbia va fi eliminată de pe lista țărilor beneficiare, nu știu ați putea să ne dați o, un indiciu sau dacă am o, o idee vagă în legătură cu un program panafrican, nici aici nu știu nimic. Uh, felul în care se aplică flexibilitatea, nu o să știu. O să arăt ca un prost în fața celor care îmi pun astfel de întrebări cred că ar trebui să uh, mergem puțin mai departe decât banalități și generalități. V-am pus o întrebare foarte precisă. Sunt, precisă. Sunteți gata să faceți o simulare a flexibilizării în cadrul bugetului uh, de care vorbim? E un aspect foarte important. Dacă nu reușim să clarificăm acest, acest aspect, nu sunt sigur că fondul aspect, uh, acordului Ehm, nu știu care va fi conținutul acordului pe care va trebui să votăm în septembrie. Deci am tot felul de întrebări. Situația în care ne aflăm este foarte dificilă. Noi dăm dovadă de multă bunăvoință pentru a ne asigura că uh, situația progresează. Facem totul pentru a ne asigura că programarea financiară progresează în ciuda problemelor legate de actele delegate. Ne-am luat precauțiile necesare pentru a ne asigura că Comisia nu ne acuză de uh, laxism, dar vă rog, uh, ajutați-ne să vă putem ajuta un pic mai mult și noi. Mulțumesc că aș dori să adaug și eu câte ceva. Sunt întru totul de acord cu ce spune domnul Gheorens. Într-adevăr, e greu pentru noi trebuie și noi să dăm seamă în fața alegătorilor și noi de la Comisia de Dezvoltare, indiferent de apartenența politică, avem cu toții aceleași așteptări și aș dori și eu să insist puternic asupra celor cerute de domnul Gheorenț. E indispensabil pentru noi ă, am dorit să primim un răspuns ă, urgent, nu putem continua ă, la fel. Aș dori să dau cuvântul domnului Cortez Lastra. <coughs> <laughs> Sí, muchas gracias, presidente. Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că situația este foarte simplă. Nu mi s-a răspuns la întrebările pe care le-am pus. Drept urmare, cred că vă voi transmite prin e-mail întrebările mele și sper că îmi veți putea răspunde la ele până joi, astfel încât să pot și eu să redactez aceste amendamente până vineri. Apoi, în legătură cu consensul pentru dezvoltare. Acesta este un act legislativ care sprijină agenda pentru schimbare și um, cooperarea pentru dezvoltare. Este un document foarte important. Și uh, mă întreb ce se întâmplă cu America Latină în contextul modificării situației legate de China. Nu mi-ați răspuns nici la această întrebare. Uh, deci, după cum am spus, vă voi uh, transmite aceste întrebări uh, prin uh, e-mail și sper că voi primi un răspuns până joi, astfel încât să pot redacta amendamenta. amendamente. Sper că da, sper că vom obține în curând răspunsuri. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 27 iulie, ora 12. Uh, vom pregăti un aviz uh, și uh, pentru raportul pe care îl va adopta Comisia pentru Bugete și vom discuta acest aviz la următoarea noastră ședință de pe 28 august. Dragi colegi, ne revedem aici în restă după masă la ora 15, la 15 și nu 15 și 15, pentru că am mai introdus un punct pe ordinea de zi, un scurt schimb de opinii cu Uh, al doilea vicepreședinte al uh, statului Burundi, la solicitarea colegului lui Michel. Vă mulțumesc, poftă bună uh, și cont pe, contez pe dumneavoastră pentru ora 15.